Bonjour tout le monde. Bună ziua tuturor. Avem o ședință importantă de votare și vă propun să încercăm să testăm uh, cartelele de vot la început. Alors, <clears throat> le vote est ouvert. S-a deschis votul. A votat toată lumea. En fait, en fait, moi, je peux voir combien, combien, combien D'accord. On a 25 et 79 qui sont. D'accord. Alors donc, euh, mettez vos cartes et on... Vă rog să introduceți cartelele în consolă și să verificăm dacă totul funcționează. Et encore euh, sept personnes qui n'ont pas voté. Șapte persoane încă nu au votat. Non, 27, da, encore, encore deux. Încă două persoane mai trebuie să voteze. Bon. Bon. Euh, le vot e clos. S-a închis votul. Sunt două abțineri. Bun. Trecem acum la vot. Începem cu instrumentul financiar de cooperare pentru dezvoltare, modificarea regulamentului, numărul 1915. Cine e pentru? Trebuie să votăm electronic. Bun. S-a deschis votul. Tout a votat toată lumea. S-a închis votul. Ați avut o problemă cu consola de vot. Poate puteți să încercați altă mașină? Să schimbați locul dacă se poate. Nous avons un parlementaire en surnombre, alors Monsieur Klintz. Avem o persoană în plus, deci domnul Klintz uh, poate să voteze numele domnului Weigel și putem uh, vota în continuare, deci. Da. Bun. No, oui, mais est-ce qu'il n'a pas encore Voilà. C'est bon okay. Tout le monde A votat toată lumea, s-a închis votul. Adoptat cu unanimitate de voturi. 29 de voturi exprimate. Apoi, raportul domnului Gerenț, măsurile pentru sectorul bananelor, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. că o persoană nu a votat. Avem o douăzeci și opt de voturi pentru și o abținere. Acum vom vota raportul cu privire la fiscalitate și dezvoltare. Începem cu amendamentul 27. Votăm electronic. Am putea să votăm în bloc, uh, cât, dacă se poate, pentru că lista de amendamente este destul de lungă. Nu? Bon, oh, nu. Je pense que ça va être Nu, va fi complicat. Donc, amendement 27. Amendamentul 27. Votăm electronic? Bine. Votăm electronic. Oui, Intervenție fără microfon. Okay. C'est parfaitement déraisonnable de voter électroniquement une, une... Se pare o prostie să votăm electronic un document atât de voluminos. Bine, vă propun următoarele. Votăm prin ridicarea mâinii și dacă doriți să verificăm, votăm electronic și votul final va fi vot electronic. Prin ridicarea mâinii. 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendament oral, numărul 1, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 e caduc. Amendamentul de la INTA, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? E respins. Inta 5. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 9. Vot pe părți. Prima parte. Fără pozitiv. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Cred că e mai bine să verificăm. S-a deschis votul electronic. Qui, voilà. Tout le monde a votat. A votat toată lumea. Lipsește o persoană. Donc, c'est... Așadar, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Il est contre son amendement. Ok. Amendement 30. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34, 35, 36 sunt caduce, după aceea. Trecem la 37, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ensuite, d'accord, ensuite, c'est 30, à l'amendement 39. Amendamentul 39, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendement 40, qui est pour? Amendamentul 40, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Acum trecem la 40, 45, vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă,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 abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, Se adoptă. 52. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Doamnă președinte, la compromis, la formularea compromisului, am înțeles că s-a ajuns la acordul că cuvântul taxe, impozite, s-a, uh, a fost lăsat. Deci, uh, ideea e că ar trebui să includem și uh, fiscalitatea pe venituri secretariatul îmi spune că e o greșeală și că într-adevăr aveți dreptate. Compromisul E, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, cine e pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 53, e caduc. Ajungem la 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 57. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul, domnule Mitchell. La 58, doamnă președinte, La 58, domnul președinte, pentru a da dovadă de coerență pentru votul la 58, cerem un vot pe păs la a doua parte, cuvintele F, unificarea uh, ratelor de uh, taxe pe uh, venitul multiplu. Deci, iată, acesta este amendamentul oral pe care dorim să-l introducem la 58. Bine, trecem la amendamentul în ă, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Prima parte se adoptă. A doua parte, pentru, Domnul Clint a cerut cuvântul. Aș dori să modific acest amendament oral și aceasta din motive lingvistice. Puțin l-aș schimba. Prin calcularea ratei pe baza volumului de afaceri și nu a sectorului de afaceri. Iată ce propun eu. D'accord, donc... Da- Bine, deci votăm a doua parte în această versiune. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 58 e caduc, spune președinta. Inta 6 apoi. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Inta 7. Cine e pentru? Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 59. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 60. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Le vote est clos. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Amendamentul 62, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă abțineri se adoptă, a doua parte cine pentru, împotrivă abțineri se adoptă, spune președinta. Um, Doamnă președinte, grupul PPE a adus obiecție la amendamentul oral cu numărul 3 și și la amendamentul 4. Donc, donc, d'accord. D'accord, donc euh, Amendement oral 3 est donc euh, est, tombe. Donc on tombe sur l'amendement. Ajungem la amendamentul 63, deci cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 64, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 65, verificare electronică. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 66, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, 60 și, 71, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, cine este pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 73, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 74, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 75, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. Vot separat pe textul original, pe textul inițial, cine este pentru alineatul 17, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaptezeci nouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 81 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, inta 10 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 82 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 83 vot pe părți, prima parte, cine pentru împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, Inta 8, vot pe părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, se adoptă. A treia parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votul cu privire la considerente. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă, 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 7, 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă,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 Verificăm, deci, considerentul C, amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 15 voturi pentru, 12 împotrivă, se adoptă. Deci votăm în bloc de la 10. Nu se poate. 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14, 15 și 16 sunt caduci. Propunere de vot în bloc de la 17 până la 22. Votăm în bloc, bine. Cine e pentru aceste amendamente? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. 23. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și 26. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 2. Viza 2. Primul amendament pentru împotrivă abțineri se adoptă. 2. Cine pentru Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Și 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum vom face votul final pe marginea raportului, astfel modificat, s-a deschis votul. votat toată lumea. S-a închis votul. Raportul e adoptat. 26 de voturi pentru, 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Merci beaucoup. Vous savez que ce rapport... Mulțumesc. Știa, știți că acest raport era important pentru mine. Mulțumesc secretariatului. Mulțumesc lui Ines, în special. Alors, maintenant, nous, nous, nous, nous votons. Acum vom vota raportul domnului Berman. Compromisul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. D'accord. C'est ça. Amendement 3. Qui est pour 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru,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 abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5, 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 18 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm.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 25 vot electronic, verificăm. S-a deschis votul. 25. 25. 25. Tout le monde a voté. Le vote est clos. S-a închis votul. Se respinge. C'est vraiment, il est C'est 3 sur 3. Amendement 20. 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27 pentru, 28, mă scuzați, împotriva, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă.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 Votăm acum electronic raportul astfel modificat. S-a deschis votul. Uh, tout a Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă 17 la 10. Voilà, bravo. Felicitări. Voilà. Alors, nous votons maintenant. Votăm acum acordul între Comunitatea Europeană și Africa de Sud privind comerțul, dezvoltarea și cooperarea. Pentru. Votăm numai electronic, de fapt. S-a deschis votul. Voilà, tout le monde a voté. Le Toată lumea a votat, s-a închis votul, adoptat în unanimitate. 27 de voturi. După aceea votăm raportul referitor la întrebarea orală privind strategia energetică a Băncii Mondiale. Este votul final, vot electronic. A, este de fapt un amendament al domnului Svensson pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ensuite, on, vote... Votăm electronic în legătură cu întregul raport, cu întrebarea orală. S-a deschis votul. Uh... Tout le monde a voté le vote. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Întrebarea orală se adoptă 18 la 8 și o abținere. Ensuite... Chairman, um, I'm sorry to... președinte, îmi cer scuze că întrerup din nou, dar în legătură cu acest raport, raportul dumneavoastră, amendamentul 3, amendamentul 1 al domnului Svensson, Înțelegem că ați spus că a fost uh, respins, dar de fapt se poate să fi fost adoptat. Am putea să verificăm acest vot? Cred că s-a făcut o greșeală, pur și simplu. On verifie la... Bine, verificăm. Da, se la, on parle de... C'est là. Donc, nous sommes tous... Bun, atunci rămânem la întrebarea cu cerere de răspuns oral, amendamentul domnului Svensson. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat. Se adopte. Se adoptă. Iată. Se adoptă cu un vot diferență, 14 la 13. Se. Despite Mr. Deva. În pofida păzii domnului Deva, spune domnul Gamicher. Deci se adoptă. Donc on va refaire euh, aussi donc le vote. Euh, Atunci votăm din nou întreaga întrebare orală cu amendamentul domnului Svensson. Tot prin vot electronic s-a deschis votul. Alors, donc avec l'amendement de Svensson, le vote est ouvert. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Întrebarea orală se adoptă 19 la 8, fără nicio abținere. D'accord. Ensuite, vote. Euh, nous la allons résolution. voter la... Vom vota acum rezoluția ca urmare a întrebării orale. Amendamentul 1 s-a des... pentru împotrivă abțineri se adoptă. Șapte vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 e caduc, votul următor este și el caduc, 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la alineatul inițial. Il vous manque un amendement Il manque un amendement. Voilà. Da. Amendement 11. Amendamentul 11. Vot pe părți. Prima parte pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Doisprezece, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. 12. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Le voté. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. 13 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Dorește cineva să verificăm? Dacă. Da? Atunci verificăm. Amendamentul 13. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. se adoptă. Stumbă. 14 este caduc. 15. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru.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 De acum înainte facem vot electronic pentru că votul e foarte strâns și mai bine, verific, mai bine facem direct electronic. Deci 16 pentru. S-a deschis votul. Amendement 16. 16. Qui est, voilà. Donc ça a été Se adoptă 15 la 12. D'accord, l'explique vot. Votul pe părție caduc. 17. On, vote l'amendement 17. Votăm 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm avec euh, l'amendement 18. Amendement 18. 18. Qui est pour? It falls. Pentru. Qui est contre? Împotrivă.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 seems to be some conclusion, Madam Chairman, in that most people do, do... Concluzia, doamnă președinte, este că oamenii nu-și dau seama dacă, că scrie pe lista de vot că dacă 16 e adoptat, 17 e caduc. De aceea procedăm așa. Donc on est où là On est 18. on vient de voter 18, on est au 18. Oui, adapté, 19, voilà. Donc... Acum, Amendamentul 19, vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ah. Bon. Alors, donc, amendement... Euh... Amendamentul oral 2. Verificăm electronic. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat. Se adoptă. Adapté 15-12. La 20 15 la 12. 20 e caduc, 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cred că mai bine verificăm. Vot electronic. S-a deschis votul. 21. 21. Ouais. Tout le monde a voté. Le vote est clos. S-a închis votul. Se adoptă. Vot pe părți 22, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe părți la considerentul A, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Mitchell. Mă scuzați, doamnă președinte, dar PP-ul a fost împotriva amendamentului oral. Bun, atunci nu Uh, adoptăm amendamentul oral 3. Facem votul pe părți. La 3, vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Se Cine se abține, se respinge. Verificăm. Ala. Vot electronic. Vot electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 4. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. 15 la 12. Vedeți, era greu că a fost foarte strâns. 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Votăm acum electronic rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, nicio abținere. Ok, mersi beaucoup. Et ça Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, toujours. Nous allons reprendre notre, le travail de notre comité. reluăm lucrările ședinței noastre după voturi. Urmează descărcarea 2009, un raport uh, al domnului Tis Berman, care probabil va sosi imediat în sală, dar vă propun să trecem la punctul 26 pentru că doamna Strifler este în sală în tant que notre reprezentant... Am, uh, ea ne-a pregătit un uh, raport în calitate de reprezentant al comisiei noastre cu privire la asistența umanitară. A fost în misiune în regiunea Sud Kivu la sfârșitul lunii noiembrie și acum o să ne prezinte concluziile vizitei sale. Doamnă Strifler, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, în calitate de raportor permanent pentru ajutorul umanitar, așa cum spunea doamna Eva Jolie, am fost în 29-30 noiembrie în provincia Sud Kivu pentru a, înaintea adunării parlamentare de la Kinshasa. Am efectuat vizite de teren, am vizitat centre de tranzit, uh, și care îi primesc pe refugiații din Burundi în uh, Republica Democratică Congo și uh, femei uh, victime ale violențelor sexuale. E vorba de femei care nu numai care au fost uh, traumatizate pe plan psihologic, ci care au rămas și cu sechele uh, genitale grave. M-am întâlnit și cu reprezentantul ECO pentru a face un bilanț al securității în acea regiune. Și aș dori să mulțumesc direcției ECO și expertului la Bucavu, care au permis o adevărată reușită acestei misiuni. Republica Democratică Congo este considerată ca un stat foarte fragil situația în uh, estul RDC, mai ales în uh, uh, sud Kivu, este îngrijorătoare. Situația umanitară este foarte fragilă și s-a constatat o degradare, mai ales în sud Kivu, în mari, pe mari, de mari dimensiuni. Uh, situația din 2009 a dus la o instabilitate cronică cu consecințe grave pe plan umanitar, cu uh, mișcări ale populațiilor, o adevărată distrugere a țesutului economic local și violări ale drepturilor omului. Numărul strămutaților interni crește. Din 2009 ar fi cam 800 de mii doar în uh, Sud Kivu. Uh, grupurile armate au provocat o uh, deplasare a conflictului înspre zone inaccesibile în care nevoile umanitare sunt mai acute și mai puțin vizibile. Această tendință îngreunează acordarea de ajutor umanitar populațiilor, uh, un aspect foarte important. Și mass media au un rol foarte important de jucat pentru ca mobilizarea să rămână puternică și pentru a alerta și opinia publică. Planul de acțiune umanitară a fost finanțat doar uh, în proporție de jumătate această subfinanțare îngrijorătoare s-ar putea ca în 2011 să aibă consecințe grave în măsura în care uh, pentru mai multe agenții ale Națiunilor Unite și ale ONU să fie necesar să își revizuiască în jos operațiunile. Principalii uh, sponsori activi în RTC, mai ales Belgia, uh, Regatul Țărilor de Jos, Suedia și Norvegia au redus finanțările în 2010 și această situație ar putea să continue și în 2011. Uh, instituția noastră trebuie să urmărească cu atenție evoluția situației în această parte a țării. Așa cum spuneam, noile zone de conflict în care se află populațiile cele mai vulnerabile sunt din ce în ce mai mult zone absolut inaccesibile. Accesul fizic, uh, lipsa de infrastructură materială și securitară în această zonă reprezintă un adevărat pericol. Deci uh, lipsa de acces reprezintă o problemă foarte gravă uh, în protecția populațiilor civile. Regulile de securitate impuse agențiilor ONU limitează accesul acestora la zonele de conflict, iar ONG-urile rămân singure și trebuie să intervină singure pe lângă populațiile. Accesul la situația umanitară este foarte limitată. Mai mult, ONG-urile cu care m-am întâlnit la Bukavu mi-au uh, spus că se există tot mai multe taxe și impozite pe uh, șosele, de exemplu, serviciul uh, public, serviciul civil al statului, au impus astfel de taxe, iar legalitatea lor poate fi pusă sub semnul întrebării pentru a-i mă exprima în mod uh, eufemistic. De asemenea, și persoanele continuă să fie hărțuite. Faptul că se pune accentul pe situația militară reprezintă un adevărat eșec. Soldații armatei încă se dispută cu uh, milițienii pentru sau cu poliția pentru controlul terenurilor, uh, iar victimele acestei situații o reprezintă populațiile civile. Femeile și fetele uh, uh, suferă pe pielea lor consecințele impunității generalizate. Uh, violul se practică uh, în mod curent. Campaniile de represalii duse de către rebeli și de, de către uh, soldații congolezi e îngrijorătoare. Impunitatea șefilor poliției și armatei, de asemenea, ne îngrijorează. Șefii armatei încă Uh, conduc uh, statul la nivel înalt. Parlamentul European, în rezoluția din 2010, își făcea grijă în legătură cu situația. Din păcate, însă, situația populației civile s-a uh, deteriorat de atunci. La Civi, în Sud Kivu, aș dori să vă uh, povestesc o, o istorioară pentru a vă explica că situația se uh, deteriorează într-o luptă între soldat și un uh, localnic. Soldatul a tras uh, asupra acestui localnic. Bineînțeles că un grup de, uh, de, de săteni a reacționat, a ucis soldatul. Comandantul Farc a dat ordinul ca persoanele vinovate să fie uh, ucise și într-o noapte, în 1 ianuarie, uh, au avut loc uh, violențe, jefui, jefuiri, uh, aresturi uh, împotriva populației. 51 de femei a fost uh, violate. MONUSCO s-a dus uh, la fața locului și nu a făcut decât să constate amploarea fenomenului. Uh, violența civilă reprezintă problema cea mai mare în Sud Kivu. Uh, în uh, urma activității grupurilor armate au loc încălcări sistematice ale drepturilor omului și populațiile civile nu pot fi protejate. Violența sexuală, abuzurile sexuale uh, făcute mai ales de către grupurile uh, militare, uh, mai ales FARC, sunt absolut șocante. Populațiile civile s-au uh, întors câteodată în uh, zonele ocupate de către poliție pentru a scăpa de uh, abuzurile FARC. Foarte mulți bani sunt investiți în combaterea violențelor sexuale, dar foarte puțin ajung, ajung la victime. În urmă cu un an și jumătate, un grup de, la nivel înalt pentru combaterea abuzurilor sexuale a fost desfințat. Fondurile Națiunilor Unite pentru Populație nu mai finanțează acest uh, grup, iar MONUSCO a fost însărcinată cu uh, reluarea controlului umanitar uh, în regiunile uh, acoperite de către Starec. E o situație gravă pentru că zonele respective nu sunt uh, securizate, iar MONUSCO ne întrebăm dacă face parte, e parte beligerantă la conflict uh, pentru că susține armata congoleză care și ea este acuzată de abuzuri sexuale. Uh, răspunsul medical de urgență este asigurat doar de ONG-urile care sunt active în, la fața locului, dar coordonarea acestor ONG-uri nu mai este deloc coordonată, iar uh, eficiența reacției este, bineînțeles, limitată. În mod general, revizuirea sistemului de coordonare este o prioritate. Singura abordare militară e insuficientă și trebuie să recunoaștem că MONUSCO nu a putut să protejeze populațiile de aceste violuri masive și de alte încălcări ale drepturilor omului. Totuși, prezența sa rămâne indispensabilă pentru că accesul ajutorului umanitar depinde de MONUSCO, care totuși a reușit să securizeze anumite uh, regiuni. Deci situația la acest conflict ar putea să fie politică, însă în acest sens ar trebui ca comunitatea internațională să dea dovadă de mult mai mult uh, curaj. Dacă nu se schimbă nimic, uh, actorii prezenți încă vor fi acolo mult timp. În urma dezbaterilor cu ocazia adunării parlamentare de la Kinshasa, aș dori să vă spun că am fost foarte dezamăgită de discursurile rostite. Practic, nu s-a spus nimic în legătură cu multiplicarea acestor violențe sau abuzuri sexuale. Parlamentul nostru s-a mobilizat uh, de mai multe ori, a votat mai multe rezoluții. Trebuie să fim foarte atenți la evoluția situației și să ne asigurăm că se uh, alocă fonduri uh, suficiente. Și aș dori să Felicit direcția ECO, care în 2011 dorește să consolideze, uh, dacă e nevoie, și să uh, majoreze finanțarea în scopuri de protecție. În fine, în ce privește asistența pentru dezvoltare, aș dori, împreună cu o parte dintre colegii mei care erau prezenți uh, la Chinșașa, tuturor partidelor semnată de un copreședinte al PP, pentru a fi informați în legătură cu felul în care fondurile Comisiei sunt folosite în țările destinatare și criteriile uh, folosite, ceea ce ar fi fost foarte important în această situație precisă. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți uh, întrebări și, bineînțeles, Comisia prezentă în sală ar putea răspunde la eventuale întrebări. Vă mulțumesc! Domnul Görens, aveți cuvântul. Am doar o întrebare în legătură cu uh, fondurile Națiunilor Unite și uh, angajarea lor pentru populații. Nu am înțeles ce ați spus aici. Fondul ONU pentru populații, din punctul meu de vedere, acesta este una din agențiile cele mai nobile care există. Este singura care este de partea persoanelor uh, în situații grave, face o muncă extraordinară. Și am înțeles că vreți să consolidați acțiunea acestui, acestei da, ar fi bine pentru că știm că nu toți banii ajung la destinație. De exemplu, am fost să vizitez un uh, profesor de medicină, un fost profesor de medicină, se afla în spitalul acesta și mi-a spus că este o problemă, de o, pe de o parte, din fonduri nu toate ajung la destinație și uh, FNAP nu mai gestionează fondurile. Astăzi, uh, MONUSCO a primit fondurile pentru victimele violurilor. Este o problemă și ar trebui ca această competență să revină la ONU și la ONG-uri, pentru că MONUSCO nu merge în locurile in, greu accesibile și MONUSCO participă deseori la aceste violuri. Ca să nu mai pierdem timp, doamnă președinte, aș dori să uh, aprofundăm puțin, în afara reuniunii acesteia, angajamentul FNAP, care a fost foarte mult timp uh, acuzat pe nedrept că promovează avorturile și nu este deloc așa. Și uh, această agenție nu a reușit să facă tot ce se aștepta uh, să facă pentru că nu a avut destule fonduri. Berman. Domnul Berman. Je m'excuse d'être euh, Mă scuzați că am uh, venit cu întârziere, a trebuit să ies puțin din sală și nu am auzit tot ce s-a spus. Dar uh, ați făcut cumva o listă cu uh, europenii de la fața locului în legătură cu ce ar putea să facă Uniunea Europeană în plus ca să amelioreze situația femeilor în această regiune? Je peux répondre. Donc, il faudrait... Ar trebui, în orice caz, ca FNUAP să își regăsească legitimitatea și să-și uh, regăsească forța să poată să preia din nou controlul acestei probleme, pentru că, din lipsă de leadership, s-a acordat uh, autoritatea MONUSCO. Este uh, scandalos pentru că ei sunt unii dintre autorii violențelor sexuale și deci problema nu mai este tratată așa cum ar trebui. Ar trebui să se revină la ce se făcea înainte și deci FNOAP să primească aceste competențe. Nu e mare lucru și trebuie făcut neapărat. C'est ce qui m'a été dit aussi par euh, les ONG. Asta mi-au spus și reprezentanții ONG-urilor de acolo. Este o problemă adevărată. <coughs> Merci beaucoup. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul comisiei, reprezentată de domnul Andreea Coleman. Doamna, mă scuzați, doamna. Mulțumesc, mulțumesc doamna Strifler pentru uh, această pledoarie pentru zona pe care ați vizitat-o. Am fost foarte mulțumiți să uh, vă primim și să vă implicăm puțin în această misiune. Aș vrea să vă spun că problema violențelor sexuale este din ce în ce mai sus pe ordinea de zi acum și uh, Comisia se implică pe plan umanitar începând cu 2004, deci este un angajament uh, pe care ni l-am luat de mult. Deci nu e o problemă nouă, însă problema atinsă acum proporții de necrezut. Ați spus că este important să se sublinieze că problema violenței sexuale nu este singura problemă. Se înscrie într-o problemă mai largă de protecția civililor, civililor. Aici intră și uh, arestările pe nedrept, uh, nepedepsirea infracțiunilor uh, generalizată și problema copiilor soldați. Este o problemă mult mai extinsă și trebuie să avem grijă să nu izolăm violențele sexuale de restul problemelor, pentru că se uh, creează o stigmatizare. Dacă îmi puteți permite, subiectul devine sexy, dacă pot să folosesc acest termen, și nu trebuie să uh, folosim acest subiect ca un instrument pentru a atrage atenția. Problemele trebuie rezolvate în mod cuprinzător cei din domeniul umanitar pot să aducă doar soluții paliative, să aducă asistență victimelor, dar e nevoie de o soluție judiciară, de prezența statului în aceste zone și așa mai departe. În legătură cu FNUAP, care a fost menționat, MONUSCO joacă un rol de coordonare generală în situația violențelor sexuale, însă FNUAP își păstrează un pilon de coordonare și anume colectarea datelor este un element foarte important. E adevărat că se constată puncte slabe în coordonarea umanitară, mai ales în domeniul violențelor sexuale. DGECO s-a ocupat mai ales de cluster protection, care este umbrela sub care se desfășoară coordonarea. Și în anumite provincii, nu în Sud Kivu, ci în altele, cum sunt provinciile din Est, ONG-uri participă și sunt chiar lideri în practică în acest sector și au început să-și organizeze propria lor coordonare neoficială. Este important să se facă această coordonare pentru că trebuie să poată contribui după aceea la soluționare și să împingă MONUSCO să joace rolul de protecție a civililor. Ați menționat și uh, chestiunea legată de anumite zone care nu sunt accesibile. Este o problemă într-adevăr destul de importantă atât în Kivu cât și în provincia din Est, care este afectată despre, de uh, prezența unui grup specific. E vorba de grupuri care merg în aceste zone, se despart în grupuri mici și trăiesc de pe urma populațiilor de acolo. Când forțele armate vin să intervină și să elimine aceste grupuri, folosesc aceleași populații, deci populația este de două ori victimă în acest proces. Un efort pe care încercăm să-l facem împreună cu Digi Development și ajutorul umanitar este ameliorarea accesului la infrastructură, ameliorarea infrastructurii pentru a avea acces la aceste zone. Direcția Generală Dezvoltare face partea cea mai importantă și noi încercăm să facem uh, finisările ca să ajungem la locurile respective. De asemenea, spitalele mobile încep să ajungă acolo și începem să lucrăm la capacitatea centrelor de sănătate din Congo de a trata cazurile de violență sexuală în primele 72 de ore. Și de asemenea avem un sprijin de la Ecoflight, un sprijin, un serviciu de zbor care permite ONG-urilor să ajungă uh, în zone îndepărtate și să acorde acolo asistență. Merci beaucoup. Nous allons... Mulțumesc. Haideți să trecem acum la uh, punctul 23, 24 și 25 de pe ordinea de zi, care se referă la descărcările uh, de gestiune pentru 2009. Domnul Berman a pregătit două avize referitoare la Fondul European pentru Dezvoltare și la bugetul Comisiei. Și domnul Görens este raportorul nostru pentru un al treilea aviz, tot în cadrul descărcării, care se referă la două rapoarte speciale ale Curții de Conturi privind Uh, integrarea, regiono- integrarea economică regională folosind FED și celălalt asistența comunitară în coordonare cu ONU. Deci, vom lua împreună aceste trei avize. Domnul Berman, aveți cuvântul pentru a vă prezenta avizele. Deja Ok, très bien. Oui. Um, ehm, alors, alors, alors, alors peut-être en néerlandais, si vous voulez bien. să vorbesc olandeză, dacă îmi permiteți. De twee, eh, de twee opinies eh, lijken enigszins op... Aceste două rapoarte sunt destul de asemănătoare. Am să încep cu avizul privind Fondul European de Dezvoltare. Un lucru pozitiv este faptul că au existat îmbunătățiri în mediul contabil A avut loc un audit extern. Așadar, există verificări contabile făcute de uh, specialiști externi, însă există în continuare o nevoie de a îmbunătăți formarea personalului din delegații în ceea ce privește contabilitatea. Curtea de conturi a observat anumite probleme în uh, procedurile de achiziții publice, în cadrul delegațiilor și, de asemenea, în ceea ce privește auditurile interne în țările partenere. Întrebarea este ce va face Comisia în privința acestor deficite în îndeplinirea criteriilor. Curtea de conturi notează că au existat multe erori în plățile pentru susținerea bugetară, ceea ce este o problemă destul de serioasă. În 35% din cazurile verificate s-au detectat erori. Cred că recomandările făcute de Curtea de Conturi trebuie să fie monitorizate, trebuie să fie puse în aplicare și monitorizate punerea lor în aplicare, trebuie să existe niște indicatori clari, să existe, existe niște indicatori foarte clari și de asemenea e nevoie de o monitorizare a cheltuielilor pentru susținerea bugetară. Statele membre în parlamentele naționale observă aceste aspecte negative ca fiind un punct slab în politica noastră de dezvoltare. Mă refer aici, sigur, la partide din parlamentele naționale care au acest interes. Anumite partide uh, analizează modul în care se cheltuiesc fondurile pentru dezvoltare. Și, în cele din urmă, sunt mult prea multe posturi vacante în țările partenere. Există așadar o lipsă de personal, ceea ce înseamnă că delegațiile nu pot să-și desfășoare activitatea în mod eficient și sper că Comisia va putea să ne spună ce intenționează să facă în acest sens. Și apoi, celălalt aviz, care se referă la bugetul general, secțiunea 3, Aici s-au detectat mai puține erori decât în trecut, ceea ce e bine. Însă, ar trebui totuși ca verificările să fie mai serioase, pentru că Parlamentul și societatea din aceste țări ar putea și ar trebui să joace un rol mai uh, bun atunci când se elaborează strategia de dezvoltare. Pe lângă companii și parlamente naționale ar trebui să se uh, investească în construirea de în consolidarea capacității. Ar trebui să încercăm să creștem controlul parlamentar în țările partenere. Acest lucru devine foarte clar după citirea raportului și cred că îmbunătățirea capacității parlamentare și a controlului parlamentar este posibilă. Acest lucru este cu atât mai important când vorbim despre susținerea bugetară, pentru că Parlamentul Național are un rol esențial în controlul și supravegherea utilizării fondurilor și în cele din urmă, 20% din buget se folosește pentru sănătate și pentru educație există acest obiectiv și Comisia ar trebui să încerce să-l îndeplinească. Știu că nu e întotdeauna ușor, dar este o chestiune esențială și aș dori, dacă se poate, Comisia să ne prezinte modalitățile prin care încearcă să răspundă acestei cerințe a Parlamentului conform angajamentelor luate în trecut. Acestea se referă și la sănătatea femeilor, uh, pentru că rata uh, mortalității materne este foarte mare și ar trebui îmbunătățite aceste lucruri. Mulțumesc! La parole a Monsieur Guren. Domnul Guren are acum cuvântul. Merci. Uh, je vais rapport. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la următoarele două puncte. În primul rând, raportul special al Curții de Conturi 18-2009 cu privire la eficiența Fondul European de Dezvoltare și contribuția sa la integrarea uh, regională în Africa de Est și de Vest. Eu am pus accentul pe următoarele piste de reflexie. Prima e că trebuie să recunoaștem că integrarea uh, duce la generare de locuri de muncă în uh, țările în curs de dezvoltare. Aș putea să vă dau mai multe exemple, dar nu prea mai avem timp. Ne bucurăm în acest raport de faptul că uh, finanțarea pentru Fondul European de Dezvoltare în 2009 a fost dublată, ceea ce e foarte bine, pentru că în Africa una dintre cele mai mari provocări o reprezintă cooperarea la scară regională și aceasta din mai multe motive. Modelele africane imită sistemul uh, instituțional european și atunci când se aportează aspectele în uh, comun, ne dăm seama că uh, convingerile uh, noastre uh, sunt uh, încununate de succes uh, la uh, comunitatea statelor din Africa de Vest, ECOVAS, în limba engleză. Îmi pare rău că folosirea Fondului de European de Dezvoltare nu a dus la rezultatele scontate și aceasta din mai multe motive, Uh, Comisia gestionează Fondul European de Dezvoltare. Nu cred că însă ea reprezintă principala problemă, ci uh, că trebuie să recunoaștem că în Africa capacitatea de absorpție este insuficientă, dimensiunea regională a fost ruda săracă a uh, dezvoltării, dar trebuie să mai recunoaștem că s-au făcut în ultimii ani și câteva progrese. Și apoi Având în vedere că se suprapun mai multe organizații la nivel regional, situația este aproape la fel de stufoasă sau de complicată ca în Europa. O țară face parte dintr-o organizație, dar și din alta. Senegalul face parte din Uniunea și Monetară din vestul Africii, dar și face parte și din CDAO. Cele două organizații într-o lume ideală am putea să spune că sunt complementare, dar, din păcate, se mai și suprapun și mai există și acordurile de parteneriat economic care uh, au uh, o dimensiune regională și care nu au aceeași uh, acoperire cu uh, organizațiile citate înainte, CDAO sau UMOA. Comisia trebuie să ne informeze dacă consideră că aceste delegații sunt suficient de uh, Uh, beneficiază de un sprijin suficient. Eu nu sunt, uh, nu am căderea să uh, evaluez eu situația. Când se spune că lucrurile nu funcționează bine, Comisia identifică vinovații, ar fi bine să fie așa, însă Uniunea Europeană este primul donator de fonduri pentru capacity building. Ea poate să influențeze cel mai mult procesul pentru a încuraja uh, convergența între blocurile regionale și pentru a evita suprapunerile uh, la un moment dat. Sigur că această construcție africană la nivel regional e uh, de resortul Africii. Sigur că noi putem să îi încurajăm pe africani, putem, având în vedere experiența noastră vastă, să îi însoțim. Uh, et puis, si la Commission și dacă Comisia e de acord cu mine uh, în acest sens, nu aș dori să exercităm presiuni prea mari asupra unor țări uh, separat ca ele să semneze acorduri de parteneriat economic. Pentru că nu e ideea pe care ne facem noi despre această cooperare regională pe care ne-o dorim din tot uh, sufletul. Aș dori să mă refer la raportul 15, raportul următor, din 2009, asistența comunitară implementată prin intermediul uh, uh, agențiilor ONU. Sperăm ca astfel să se ajungă mai repede la economii de scară, având în vedere că împreună cu alți donatori, cu alți finanțatori, dar și prin intermediul uh, Națiunilor Unite, să reducem Uh, cheltuielile, mai ales printr-un sprijin acordat unor uh, anumitor domenii. Totuși, cred că ar fi o iluzie dacă ne-am bazat doar pe mari actori instituționali, pentru că, să nu uităm, există acolo și societatea civilă, care este foarte importantă pentru uh, derularea acestor proiecte. Nu se face nimic, practic, fără sprijinul populației. E unul dintre principiile de bază pentru orice tip de cooperare pentru dezvoltare și înainte ca Comisia să clarifice procesul de, um, de, de cooperare și criteriile, uh, ar trebui să se gândească la o strategie. Nu aș dori să critic însă poziția, uh, Comisia aș dori să știu care este poziția sa, mai ales în ce privește evaluarea curții de conturi. Iată ce doream să spun e rezumatul mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și că mi-ați permis să mă exprimați într-o totală indiferență parlamentară, ca și prietenul meu, uh, uh, Tis Berman. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, are cuvântul Comisia Europeană. Monsieur Bennington, uh, pardon, monsieur... Domnul Bennington. Uh, uh doamnă președinte. Suntem recunoscători pentru comentariile celor doi raportori la aceste puncte. Aș dori să subliniez ceea ce a spus domnul Berman despre avizul Curții de Conturi pe marginea Fed. E pentru prima dată în mai mulți ani când curtea a putut să spună că gestiunea Fed nu a fost afectată de eroare materială în anul 2009. Și ne-a încurajat acest lucru. De asemenea, am observat că procentajul tranzacțiilor afectate de erori a fost uh, în scădere din anul 2007 până în anul 2009. A scăzut semnificativ Așadar, considerăm că mecanismele de control încep să își facă efectele. Cu toate acestea, dorim să vedem progrese suplimentare. Comisarul Pivax a anunțat în audierea sa de, uh, din Comisia Cont pe 13 ianuarie că a decis să lanseze o revizuire a piramidei de control, așa cum o numim noi, și anume sistemul nostru de control, pentru ca acesta să contribuie într-o manieră eficace și eficientă la controlul cheltuielilor. Pentru că lucrăm într-un domeniu cu risc destul de mare. Și, de asemenea, am introdus recent un sistem de însoțire care să ajute delegațiile să-și să exercite un control mai eficient. De asemenea, am uh, produs un set de instrumente pentru organizațiile de punere în aplicare, ca ONG-urile, astfel încât acestea să poată să urmeze mai, cu mai mare ușurință regulile uh, recomandate de noi, pentru că aceștia trebuie să pună în aplicare asistența, fondurile de asistență, în conformitate cu normele. În ceea ce privește susținerea bugetară, Domnul Verman are dreptate atunci când spune că, uh, într-adevăr, Curtea a observat un nivel foarte înalt de nereguli în ceea ce privește operațiunile de susținere bugetară. Cu toate acestea, majoritatea dintre aceste nereguli erau unele formale, nu aveau un impact financiar. Și de asemenea am, am observat o îmbunătățire semnificativă prin introducerea celui de-al 10-lea uh, Fond European de Dezvoltare. Acordurile de finanțare utilizate pentru cel de-al 10-lea FED pentru operațiunile de susținere bugetară au fost modificate pentru a lua, pentru a ține cont de îngrijorările cursii de conturi și s-au observat îmbunătățiri semnificative. În ceea ce privește controlul parlamentar și capacitățile de audit, împărtășim îngrijorările Parlamentului. Parlamentele din țările respective ar trebui, în țările partenere, aceste parlamente ar trebui să fie implicate puternic în uh, controlul tuturor cheltuielilor. Este un argument pe care noi întotdeauna l-am uh, pus în discuție. Controlul la nivel local, sistemele de control la nivel local sunt cele care se aplică și am colaborat cu Parlamentul, cred că putem împreună să facem eforturi pentru a îmbunătăți aceste operațiuni. Imediat ce plec de la această ședință, de fapt, uh, am să merg la o discuție organizată de OPPD cu parlamentari din Africa Centrală, pentru că cred că e important să încurajăm, să consolidăm dialogul acesta. În ceea ce privește personalul delegațiilor, comisarul Pibax a anunțat de asemenea în audierea de la Comisia pentru Control Bugetar că dorim să pregătim uh, o strategie pe termen lung privind resursele umane, astfel încât deciziile privind personalul să fie mai bine aliniate obiectivelor noastre de dezvoltare. E, merită să notăm că odată cu crearea Serviciului European de Acțiune Externă, responsabilitatea pentru personalul care lucrează în delegații în domeniul uh, ajută, ajutorului pentru dezvoltare a trecut de la DG Relex la DG DevCo. Deci avem acum o relație mult mai strânsă de lucru cu personalul din uh, delegații și intenționăm să îmbunătățim coordonarea în acest domeniu. În ceea ce privește acest obiectiv de 20%, mă bucur să vă pot informa că cifra pe care eu am primit-o pentru anul 2009 e de 22,6% în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, ceea ce înseamnă că am atins acest obiectiv în anul 2009. Și estimările pentru anul 2010 sunt și mai mari, 23,2%. Așadar, suntem în grafic cu obiectivele pe care le-am stabilit în ceea ce privește acest indicator. Uh, l-am fixat în negocierea uh, instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și doream să atingem acest obiectiv până la revizuire la jumătatea termenului, ceea ce am făcut. Am să încerc să fiu succint și am să mă refer la vizibilitatea la care domnul Berman a făcut referire în rapoartele de descărcare de gestiune. Am colaborat strâns cu ONU privind vizibilitatea și am, uh, acum câțiva ani am elaborat uh, niște orientări comune privind vizibilitatea. Astăzi, când am venit, am observat că un, exista un reprezentant al ONU care avea o plasă care avea steagul ONU și logo-ul exact uh, în conformitate cu criteriile de vizibilitate, cu orientările de vizibilitate. Deci lucrurile merg așa cum trebuie în ceea ce privește punctele menționate de domnul Görans. În primul rând, în ceea ce privește integrarea economică regională, am colaborat, am făcut eforturi pentru a face progrese privind absorpția. Aceasta este în continuare o problemă. Eu mă ocupam de programul regional pentru Africa de Est și știu cât de dificil este să ții lucrurile în mișcare. Dar Conform estimărilor, ar trebui să alocăm toate fondurile disponibile pentru această regiune în următorii ani, în orice caz până la sfârșitul lui 2013. Deci facem progrese și în acest domeniu. În ceea ce privește Africa de Vest, nu putem să avansăm o dată, însă am făcut eforturi serioase în ambele domenii pentru a îmbunătăți coerența între strategia regională și cea națională Cred că este cea mai importantă recomandare din raportul curții. În octombrie 2010 am lansat orientări practice tuturor pers persoanelor angajate pentru uh, responsabile pentru gestionarea programelor regionale și de asemenea am analizat uh, ceea ce a spus curtea Uh, cazurile în care nu au putut să uh, decidă privind eficacitatea, am efectuat o evaluare internă. În ceea ce privește colaborarea cu ONU, aceasta este foarte strânsă. ONU împărtășește multe dintre obiectivele noastre privind importanța raportării și a monitorizării acțiunilor, și anume o monitorizare bazată pe rezultate și pe indicatorii uh, care reflectă rezultatele. Uh, foarte recent, am convenit împreună cu ONU niște orientări privind raportarea și în iunie 2009 am dat instrucțiuni tuturor serviciilor noastre pentru ca acestea să documenteze mult mai clar toate propunerile de canalizare a fondurilor Uniunii Europene prin organizații internaționale, luând în considerare în mod expres uh, principiul uh, rentabilității și alte astfel de principii. Credem că acest Uh, proces răspunde recomandărilor Curții de Conturi privind colaborarea cu ONU. Mulțumesc! Monsieur Berman, rapidement, s'il vous plaît. Domnul Berman, rapid, vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Cred că ar trebui să avem o discuție mai aprofundată cu Comisia în legătură cu modul în care ea însăși evaluează această regulă de a trebui să cheltuiești cel puțin 20% pentru sănătate și educație și care au fost efectele sale, avantajele și poate și dezavantajele. Aș dori să avem o discuție aprofundată pe acest subiect. În al doilea rând, nu sunt de acord cu toți cei care critică ONU. Eu cred că este pentru noi un interes strategic să consolidăm cooperarea internațională cu ONU, care uh, au acest obiectiv specific și cred că ar trebui să nu lucrăm cu ONU acolo. Unii spun că nu trebuie să colaborăm cu ONU dacă putem să nu o facem. Mie mi se pare că este stupid și uh, ONU este criticată pentru că este prezentă peste tot și atunci e foarte ușor să o critici. Mai vreau să mă mai refer și la diferența de reguli de contabilitate care există între ONU și Uniunea Europeană. <clears throat> E, nu este un motiv suficient. Mulțumesc! Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este joi 27 ianuarie la prânz și vom vota la următoarea reuniune în februarie. Cu Chivu am rezolvat, trecem la misiunea de studiu în Nepal prezentarea uh, rezultatelor delegației deven Nepal, condusă de președintele Enrique Guerrero Salom. Domnul Guerrero Salom a desfășurat cu mult succes misiunea Comisiei deven Nepal din 1-5 noiembrie datorită contribuției celorlalți membri, printre care domnul Deva, Rinaldi, domnul, doamna Lambert, președinta delegației pentru relațiile cu statele din Asia de Sud. Raportul pe care îl aveți în documentele dumneavoastră a fost încheiat la sfârșitul lui 2010. Domnul Guerrero nu a putut veni să-și prezinte raportul în decembrie pentru că a fost recent numit în postul de coordonator al grupului său la Comisia AFCO, pentru care îl felicităm. Ca membru supleant, domnul Guerrero rămâne implicat în activitățile comisiei noastre și știm că va continua să își aducă contribuția. Am să-i dau cuvântul acum domnului Guerrero, care ne va prezenta principalele puncte din raportul său. Domnule Guerrero, aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să păstrez prietenia puținilor eurodeputați care mai sunt alături de noi, așadar am să fac o prezentare scurtă. După cum s-a spus, domnul Deva domnul vicepreședinte a fost alături de noi, domnul Rinaldi din partea liberalilor, Jean Lambert, care mai fusese în Nepal, prezidând o delegație pentru Asia, o delegație politică și eu ca președinte al delegației. Obiectivul principal al acestei vizite a fost acela de a monitoriza funcționarea dezvoltării, ajutorului pentru dezvoltare în Nepal, punând accentul pe buna guvernanță, care este foarte importantă într-o țară care a trecut uh, printr-un război civil de mai mulți ani și care este acum într-un proces de reconstrucție și de uh, um, consolidarea păcii. Este vorba de o țară care este foarte afectată de schimbările climatice, există un mare risc de avalanșe, um, din uh, zona ghețarilor și, după cum am spus, o țară care a trecut prin mulți ani de război. Deci, mulți copii nu au putut, de exemplu, să meargă la școală. Am avut ocazia să ne întâlnim cu mai mulți membri din guvernul nepalez, uh, afaceri externe, finanțe, uh, pace și reconstrucție, educație, reprezentanța ai uh, adunării uh, parlamentare a Nepalului, care este foarte importantă pentru că în momentul de față se elaborează o nouă Constituție și de asemenea cu alte instituții, cum ar fi Comisia Electorală, care și ea este o instituție importantă, dat fiind faptul că în viitorul apropiat se vor ține alegeri și Comisia Electorală are o însemnătate politică. Dar nu ne-am întâlnit doar cu reprezentanța unor instituții oficiale, ci ne-am întâlnit și cu reprezentanța ONG-urilor. Am avut o întâlnire discretă cu o organizație pentru drepturile femeilor, o organizație uh, care luptă pentru drepturile omului și drepturile femeii. De asemenea, ne-am întâlnit cu persoane care se ocupă de Centrul Internațional pentru Dezvoltare Montană. Uh, am vizitat uh, școli publice, un centru care este gestionat de femei din minoritatea Dalit. Și nu cred că trebuie să spun mult mai multe, raportul este unul foarte cuprinzător și detaliat. Avem de-a face cu o țară care a trecut printr-un război îndelung, acum se reconstruiește um, își consolidează uh, stabilitatea și Uh, pacea uh, elaborează o nouă Constituție, încă nu au un nou premier. Este vorba de o țară care a făcut progrese conform uh, indicelui ONU de dezvoltare, dar întârzierile sunt atât de mari încât doar e pe locul 136 din cele 138 de țări de pe listă. Sigur că le-am spus că dorim să le fim parteneri în acest proces de pace, că dorim să consolidăm dialogul politic, uh, vecinii lor, China în nord și India în sud, au interese strategice în această zonă. Uniunea Europeană este bine văzută de nepalezi ca o a treia opțiune dintre uh, toate opțiunile pe care le au în această zonă. Am concluzionat că trebuie să avem o, să ne îmbunătățim politica noastră de dezvoltare vizând această țară. Pe 15 ianuarie, Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Nepalul, de asemenea un memorandum de înțelegere pentru anii 2011-2013, ceea ce reprezintă vești bune și susținem aceste documente. Majoritatea resurselor, 60 de milioane de euro, vor fi investiți în reconstrucție, educație, stabilitate politică, consolidarea păcii, comerț și dezvoltare economică. Acestea sunt domeniile care uh, sunt incluse în documentul strategic de țară. Aceste 60 uh, uh, de milioane de euro sunt, reprezintă practic o creștere de 33% a uh, ajutorului de dezvoltare pentru Nepal și în cele din urmă aș dori să vă spun că delegația prezentă în Nepal a salutat încheierea memorandumului de înțelegere. Subliniem încă o dată că dacă continuăm să susținem procesul de pace, și să vedem progrese în uh, domeniul educației, comercial, uh, capacitate economică, dacă reușim să obținem o mai bună coordonare a donatorilor, atunci Nepalul ar putea să reușească să îndeplinească obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în anul 2015. Rafael, Petra, Lania Monros, toți cei care au fost alături de noi în această delegație, vreau să le mulțumesc pentru faptul că, datorită lor, această călătorie a fost una foarte fructuoasă și vreau de asemenea să le mulțumesc pentru raportul pe care tocmai l-am rezumat. Mulțumesc. Domnul Berman a cerut uh, cuvântul în cadrul dezbaterii. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să pun o întrebare, uh, să-i pun o întrebare lui Ernike. Ați vorbit în cadrul acestei deplasări în Nepal de Food Facility, instrumentul pentru uh, asistență alimentară. Acest miliard folosit pentru a încuraja producția agricolă în țările în curs de dezvoltare, printre care și Nepalul. Mă întrebam dacă știți cumva cum au fost cheltuiți acești bani și dacă au avut uh, vreun efect. La todas las cuestiones relativas a la agricultura. Toate chestiunile legate de agricultură, mai ales susținerea acordată agricultorilor. Și tipurile de culturi care au un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice, dată fiind această situație a ghețarilor, toate aceste aspecte au făcut obiectul vizitei precedente a delegației pentru relațiile cu Asia prezidată de doamna Lambert. Atunci când noi am fost acolo, în vizită din partea Comisiei pentru Dezvoltare, unul dintre obiective a fost acela de a compara a fost nu acela de a analiza nevoile agricole ale țării, care a fost făcuseră obiectul vizitei din 2010, deci cu câteva luni înainte de vizita noastră, Însă, fără îndoială că siguranța alimentară și agricultura din Nepal și posibilitățile de ajutor au uh, intrat printre, au fost printre subiectele pe care le-am discutat. Și impactul climatic, după cum vă spuneam, din această țară este foarte serios, dată fiind uh, poziția geografică a acestei țări. Domnul Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să îl felicit pentru colegul nostru, Guerrero Salomon, pentru această delegație uh, sau vizită de delegație care a fost foarte bine organizată. Am uh, învățat foarte multe. Eu am fost de mai multe ori în Nepal și mă îngrijorează foarte mult faptul că nu se poate forma acolo un guvern demn de acest nume. De 18 ori S-a încercat acest lucru. De 18 ori Bruselul sau ce se întâmplă în Belgia pare mic copil. N-au reușit. Și acum se spune sau se vehiculează zvonul că ONU planifică să se retragă. Există uh, pe de o parte armata, pe de altă parte rebelii, facțiunile rebele, care se presupune că s-au dezarmat. Eu personal nu cred. Și apoi ONU, ONU care a fost un obstacol, în, uh, a fost uh, o, o adevărată protecție a stabilității care a fost acum înlăturată. Și această țară nu mai are guvern. Ar trebui să putem exercita totuși o anumită doză de presiune, pentru că să nu uităm că noi finanțăm, suntem cel mai mare donator al acestei țări. Uh, sigur că această țară se află pe centura seismică a uh, zonei uh, Himalaya. Ghețarii se topesc și mai are, mai are și 300 de lacuri care ar putea să, să, să producă inundații într-o noapte, pentru că odată cu creșterea nivelului apei ar putea să aibă loc astfel de catastrofe. Apoi mai au, au, au avut loc uh, inundațiile din uh, Pakistan, uh, tot, tot în urma evenimentelor clim, climatice din lume și, deci, putem spune că Nepalul este o țară extrem de uh, fragilă. O fragilitate care se manifestă și la nivelul clădirilor. Clădirile nu pot să facă față unui uh, cutremur. Se vor prăpuși. Și apoi, Uh, mai există și probleme, probleme de agricultură, legate de apă, de stabilitate. Și se află într-o situație atât de complicată în care trebuie uh, să facă lucrurile atât de repede și de eficient încât nu știu de ce să se uh, apuce întâi. Am vorbit uh, recent, în urmă cu câteva zile, cu unul dintre prietenii mei și mi-au spus că penele de curent sunt de 6, durează 16 ore. 14 sau 15.000 de megavați de electricitate vin uh, în Nepal, ar putea fi folosiți sau exportați de Nepal uh, prin exploatarea uh, energiei hidraulice, dar nu face nimeni acest lucru. Cineva ar trebui totuși să încerce să pună ordine acolo. Îmi pare rău pentru că cred că nepalezii nu reușesc să facă acest lucru singuri Mă gândeam că poate ar fi bine să planificăm o conferință regională împreună cu ONU și cu reprezentarea noastră, noi să fim un fel de mediatori. Să vedem cum putem ajuta Nepalul. Avem nevoie de India, avem nevoie de Nepal și de țările din regiune pentru a vedea cum putem să îi ajutăm pe nepalezi care se află într-o situație dezastroasă și relația bilaterală pe care o avem noi cu Nepalul este foarte bună, dar mă întreb la ce servește. Îi sprijinim cum putem, îi finanțăm cum putem, dar intervenția noastră nu pare să schimbe prea mult uh, situația generală. Deci mă gândeam, mă gândeam cu voce tare. A regional conference. Uh, of... Poate ar fi bine să organizăm o conferință a țărilor din regiune să participăm și noi, eventual și alți donatori, SUA, de exemplu, care dau și ele o mână de ajutor și oricine dorește să participe, să participe la această conferință. inclusiv uh, reprezentanții facțiunilor rebele, dar e nevoie de uh, planuri cincinale, de structuri pe termen lung, să vedem cum putem proiecta uh, viitorul, pentru că dacă nu, totul rămâne în coadă de pește și nu știu dacă ajutorul nostru, asistența noastră va fi eficientă până la urmă. E adevărat, e o propunere excelentă, mulțumim. Nu se află nimeni în sală de la comisie, deci dau uh, cuvântul domnului Guerrero pentru concluzii. Eh, eh, la semana pasada, bueno, hace 12 eh, días, Mulțumesc! Săptămâna trecută sau aproximativ 12 zile, uh, misiunea ONU din Nepal și-a încheiat mandatul. Uh, este uh, un mandat care data din 2006, deci ONU a părăsit Nepalul. Într-adevăr, există în continuare motive de îngrijorare. Armata nepaleză are probleme, dar avem și o veste bună. În ziua următoare, după ce ONU a plecat din Nepal, guvernul a încheiat un acord cu maoiștii care se referă la integrarea acestora. Sigur că aceasta este o veste foarte pozitivă, dată fiind situația periculoasă care s-a creat în urma plecării ONU din Nepal. Sigur că există și alte chestiuni importante, cum e chestiunea energiei, care este importantă pentru întreaga regiune și una dintre observațiile făcute de domnul Deva, dacă Comisia n-ar trebui să facă eforturi suplimentare în ceea ce privește proiectele viitoare, pentru că în Nepal nu luptăm doar cu schimbările climatice, ci și cu chestiunile legate de aprovizionarea energetică atât de importantă pentru Nepal și pentru întreaga regiune. Se practică acolo agricultura și se încearcă să se găsească metode agricole care să fie mai bine adaptate uh, terenului respectiv. Vă mulțumim! Bine, acum trecem la acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și uh, statele federate din Micronezia. Revenim la dezbaterea cu privire la culturile de pescuit și vom uh, discuta poziția comisiei noastre în acest domeniu. Domnul Deva are cuvântul pentru că dumneavoastră sunteți raportor pentru aviz. Uh, thank you very much, Madam Chairman. Um, this is a... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord a expirat în 25 februarie și trebuie să fie prelungit prin procedura de aviz conform a Parlamentului pe încă 5 ani. Acest lucru s-a întâmplat și în legătură cu acordurile cu Fiji și cu alte state. Comisia noastră a stabilit că Uniunea Europeană dă foarte puțin și comparat cu cantitatea de pește pe care o uh, luăm din apele acelea și o vindem la piață la Bruxelles cu un preț de 600 de ori, 600% mai mare decât uh, uh, plătim. Mi se pare că este furt pe față, pur și simplu furăm de acolo. Pentru Micronezia acordăm 408 408.200 uh, de euro pe an pentru 8.000 de tone. Dar dacă ne uităm cât dăm de fapt, pe tonă înseamnă 69 de euro pentru o tonă de ton. Și nu trebuie să fii uh, genial ca să calculezi că uh, kilogramul de ton la, chiar la pescăria de aici, de lângă Parlament, costă 35 de euro. Kilogramul, repet. Deci o tonă de ton este vândută, ar însemna 35.000 de euro la prețul acesta. Și cei de acolo primesc 69 de euro pe tonă. E incredibil. De ce aceste state nu-și dau seama ce facem noi și de ce nu ne zic să mergem să ne aruncăm în altă parte? Nu știu. Eu mă, pur și simplu m-am săturat să vorbesc despre dezvoltare, stând aici și uitându-mă cu brațele încrucișate la ce se întâmplă, în timp ce Comisia de Pescuit uh, uh, își bate joc de ce facem noi, pentru că ce facem noi e doar un aviz. Îmi pare rău, domnule Guerrero Salom, că trebuie să ascultați asta, dar este o uh, rușine pentru flota noastră de pescuit și pentru interesele noastre. Trebuie să fim mult mai corecți față de cei de acolo, pentru că nu au altceva, au pește și puțin turism și atât. Deci nu prea are sens să le dăm noi 559.000 uh, uh, de euro contribuție financiară, să-i uh, păstrăm în această situație de dependență față de noi și să le luăm, să scoatem de pe urma lor sute de milioane de euro. Trebuie să aducem valoare uh, adăugată acolo. Trebuie să îi ajutăm să investim acolo, să creăm ceva care să fie durabil. Și cu cât mă uit mai mult la aceste acorduri de pescuit, cu atât mi se pare că sunt mai scandaloase. Sunt chiar sunt în neregulă. De aceea sunt atât de dur în acest raport. Domnul Berman a cerut cuvântul și după aceea domnul Görens. Un euh. uh, punct legat de procedură. La uh, reuniunea coordonatorilor vom avea chestiuni foarte importante și foarte politice care nu sunt discutate de luni de zile, așteaptă și uh, nu vom avea timp să discutăm lucruri foarte importante. Eu vă împărtășesc uh, faptul că nu sunt de acord cu modul în care este tratat acest punct. După cum vedem, avem un sfert de oră să tratăm acest punct. Dacă am începe acum. Toată lumea vorbea în același timp, n-am prea urmărit. Putem discuta pe 7 februarie. Deci eu nu sunt de acord ca reuniunea coordonatorilor să fie amânată până la calendele grecești. Le problème, c'est qu'il nous reste 15 minutes. Dar mai avem 15 minute, după aceea nu vom mai avea traducere. Intervenție fără microfon. Avem, am un punct extrem de important și ne lăsăm duși de nas de responsabili din uh, alte instituții și mai ales de la Serviciul uh, European de Acțiune Externă. Pescuim în ape tulburi și eu aș vrea să avem o discuție mai sinceră între noi, între coordonatori. Și cer această discuție din noiembrie încoace. Și timpul trece și până la urmă uite că ne, ne lăsăm uh, cuprinși de rutină și nu ne mai ocupăm de adevăratele probleme. Le problem este că je ne peux pas faire de la magie, j'ai un Problema este că nu pot să fac uh, magie aici, am doar un sfert de oră, asta e tot. Pot să vă propun să trecem uh, la, pentru următoarea reuniune punctele pe care nu le-am discutat. Fizic nu pot să prelungesc acest sfert de oră. Dar nu pe dumneavoastră sunt supărat, pe noi toți sunt supărat sunt și eu responsabil de faptul că această reuniune nu se va ține. On va, uh, il faut que tout le monde prenne note et puis que... Trebuie să ia toată lumea notă de acest lucru, să vorbim cu președinta și la următoarea reuniune să fim stricți. E singura posibilitate. Altfel nu vom reuși să recuperăm tot ce am pierdut. Din partea mea putem să stăm și până la 3, dar nu vom mai avea facilitățile necesare. A deci, monsieur Berman. Domnul Berman, aveți cuvântul. La punctul de pescuit. Uh, Sunt de acord cu Charles, ar fi trebuit să ținem reuniunea coordonatorilor. Nu mai avem timp, va trebui să o facem săptămâna viitoare sau cât mai curând la următoarea reuniune a coordonatorilor. Aside. Uh, nudge. Și să dăm deoparte alte puncte. Sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate și cred că în această problemă a pescuitului pe care o numiți furt pe bună dreptate, tratatul e de partea noastră. Tratatul de la Lisabona cere coerență în politicile Uniunii Europene. Și politicile noastre de pescuit nu pot să contrazică obiectivele pe care ni le-am stabilit pentru politica de dezvoltare. Este o obligație prin tratat. Ce putem să facem este să organizăm o reuniune comună cu Comisia de Pescuit și să discutăm exact ce înseamnă pentru noi coerență. E un punct foarte specific. Ce părere aveți? I would uh, love... Mi-ar face mare plăcere să o fac cât timp nu este doar un uh, show. Da, trebuie să-i convingem. Va trebui să avem un aviz al serviciului, serviciului juridic despre cum anume putem să avem câștig de cauză conform tratatului de la Lisabona. Cu Carmen, Carmen Fraga o să fac o criză dacă ne apucăm de așa ceva trebuie să uh, ne ocupăm de toate aceste chestiuni. E foarte serios. Uh, date fiind sumele de care vorbim, sunt sume minuscule, însă impactul asupra vieților a sute de mii de persoane din uh, zona aceea este imens. Deci cred că trebuie să ascultăm consilierea secretariatului și să vedem cum, conform tratatului de la Lisabona, după cum a spus domnul Berman, avem mai multe competențe legislative în temeiul coerenței. Dacă coerența ne-o cere, trebuie să avem o politică coerentă de dezvoltare care include pescuitul și atunci trebuie să ne uh, limităm acțiunile în domeniul pescuitului în state terțe, acordând prioritate dezvoltării mai mult decât uh, priorităților noastre de pescuit. Dar avem nevoie de un uh, serviciu juridic aici, de ajutor. Nu știu dacă secretariatul ne poate ajuta sau cine. Ca să uh, știm exact în ce temei uh, ne exprimăm aceste pretenții juridice pe care, de la care să discutăm cu Comisia de Pescuit, pentru că altfel o să continue să facă ce vor ei. Eu, dacă îmi permiteți, să-mi exprim o părere personală, cred într-adevăr că ar trebui să avem un, o astfel de discuție, pentru că uh, e, putem să facem acest lucru deve pescuit și deve agricultură. E foarte important, pentru că altfel ne călcăm pe bătături. Vom discuta tocmai la următoarea reuniune a coordonatorilor. E un punct important și eu zic să-l trecem pe ordinea de zi. Bun, acum am să dau cuvântul rapid, vă rog, comisiei. Domnul Brian Marek. Nu este în sală? Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați deputați, foarte pe scurt, pentru că Domnul raportor ne-a furnizat foarte multe informații, ele figurează și în raport. În ce privește acest acord, după cum știți, ne bazăm pe mandatul primit de la Consiliu. Protocolul a fost lansat uh, în 7 mai 2010 și aspectul cel mai important al acestui nou protocol e că există această despărțire foarte clară între contribuția uh, dezvoltare și contribuția la acces. Nu o să citez cifrele pe care le-am auzit deja. Aș dori să fac doar câteva clarificări în ce privește raportul și anumite discrepanțe. Statutul protocolului, în primul rând. Ne aflăm încă în faza de ratificare și uh, protocolul nu a fost uh, ratificat pentru că nu a fost semnat de uh, ambele părți, ar trebui să intervină în următoarele luni. În ce privește contribuția financiară, e o evoluție din trecut și avem o diviziune foarte clară, 4.000 4.800 uh, de euro pentru 100 de tone sunt pentru acces, iar pentru partea de dezvoltare, restul de bani, respectiv 150,800 uh, uh, de mii de euro pe an. Aș dori să menționez că ieri, în timpul prezentării cu insulele Comore, s-a menționat și faptul că aceste acorduri nu sunt doar acorduri de dezvoltare. Ele vizează pescuitul, deci au partea pescuit și partea dezvoltare. Referitor la medie, media pentru, pe, pe tonă pentru cele 69 deocamdată e de 35, e o corecție, minus, ă, e vorba de 65 de euro și nu de 69, ceea ce nu înseamnă că noi nu, plătui, nu, nu plătim pentru uh, tonul pescuit e prețul pe care l-am convenit pe baza acestui acord care garantează accesul vaselor noastre de pescuit să practice activitățile respective de pescuit. Și dacă facem o comparație cu prețul practicat uh, pe piață, ne bazăm și pe uh, el la diverse niveluri. Așa se construiesc prețurile. Aș dori să mă refer și la aspectele care figurează în raport, capturile și procedura de the catches is done by the, by the scientific... acordare, de identificare. Aș dori să vă reamintesc că noi respectăm procedura și în conformitate cu regulamentul Consiliului cu privire la uh, control avem obligația, regulamentul impune statelor membre să raporteze. Iată care sunt uh, pilonii pentru uh, regulile de capturi. În ce privește mecanismul ca atare, așa cum am spus, integritatea și transparența sunt foarte importante, ele au fost incorporate deja în trecut și acum avem câteva clauze noi de revizuire. Una dintre ele e cea de suspendare a contribuției financiare la politicile sectoriale, dacă constatăm că nu se respectă obiectivele. Uh, deci, astfel avem uh, garanția că există o monitorizare, un follow-up mai, mai, mai detaliat. Condițiile regionale, așa cum am spus, trebuie regionate, trebuie respectate și Micronezia și Uniunea Europeană uh, fac uh, parte din uh, convenția care reglementează activitățile de pescuit, deci e o obligație la nivel regional. În ce privește condițiile pentru pescarii autohtoni, vom încerca, bineînțeles, să încurajăm pe partenerii noștri în timpul adunărilor mixte comune să includă această chestiune foarte importantă în uh, programele de politici sectoriale. Și noi considerăm că e o chestiune care trebuie uh, abordată. În ce privește, iată informațiile care figurează și în raport și încă o dată am dorit să vă spunem că am apreciat acest raport, am fost succint, aș fi putut să discut mult mai în uh, amănunt acest uh, acord, dacă cumva considerați că e nevoie. Mulțumesc. Aș dori să dau cuvântul domnului Deva pentru concluzie. Îmi cer scuze, nu vreau să fiu nepoliticos. În mod normal, eu sunt o persoană foarte politicoasă. Am uh, încercat să urmărește, spune, și mi s-a părut o vorbărie curată ați citit uh, câteva date tehnice de jargon în speranța că eu voi înțelege. Deci ce vă propun eu? Să, mă, uh, să participați cu mine la o conferință de presă și să explicați presei ce facem noi în Micronezia. Și să explicați Uh, cum putem să justificăm plățile, ce, de ce vom continua să plătim acești oameni și, de fapt, cât pescuim în această zonă. Dacă doriți, atunci uh, îi voi scrie domnului Barroso și voi explica că aș dori ca el sau un reprezentant al lui să participe împreună cu mine la o conferință de presă pentru a exprima, exprima comunității internaționale pentru dezvoltare ce facem noi cu pescuitul. Merci beaucoup, Monsieur Deva. Je crois que tout est... Mulțumesc, domnule Deva. Cred că s-a spus tot. Votul va avea loc în 3 martie și data de depunere a amendamentelor este 7 februarie, ora 18. La chestiuni diverse, domnul G. Pentru că nu am putut organiza uh, ședința coordonatorilor astăzi, aș dori să revin la o sugestie făcută într-un document al secretariatului. Cred că e foarte important ca noul director al DEVCO să vină la noi și ar trebui să fixăm acum o dată și ca scrisoarea să fie trimisă imediat uh, pentru ca el să poată să vină în cadrul comisiei. Toată lumea e de acord? Bun. E foarte bine atunci, suntem de acord. Bine, următoarea reuniune a Comisiei DV va avea loc la Bruxelles în 7 februarie de la ora 3 la 6 și jumătate. Sper că vom participa cât mai mulți la această reuniune, această ședință. Din această săptămână se încheie aici. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.